ordinea de zi. O întrebare orală referitoare la siguranța și interoperabilitatea sistemului feroviar comunitar. În primul rând îi dau cuvântul domnului Simpson. Thank you, President. I... Mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc în numele Comisiei de Transport și de Turism, Turism pentru a vă prezenta această întrebare orală care a apărut în urma accidentelor recente din Italia și din țările de jos, care, după cum știți, au avut uh, victime, un număr foarte importante. Știm că sectorul feroviar este sectorul de transportul cel mai sigur și rolul comisiei mele e de a, de a se asigura că lucrurile vor sta așa și în continuare și de aici uh, această întrebare orală. La Parlamentul European am considerat întotdeauna siguranța feroviară ca un subiect serios. S-a reflectat acest lucru și în directiva privind securitatea rutieră și, uh, și rapoartele și inițiativele în acest domeniu adoptate de către Parlament în ultimii ani. Totuși, având în vedere neputința de-a lungul anilor a companiilor feroviare și a guvernelor naționale de a acționa, de a lua măsuri uh, cheie, uh, ne confruntăm cu adevărată frustrare. Acest lucru se reflectă și în legislația și punerea în aplicare a legislației în legislația națională, care a fost în cel mai bun caz fragmentată și în uh, cel mai rău caz protecționist, protecționistă. Raportul Comisiei cu privire la punerea în aplicare a directivei privind securitatea feroviară spune că regulile naționale reprezintă un uh, obstacol în calea unui sector total integrat. Deci trebuie să ne întrebăm dacă aceste legi uh, sau reguli naționale nu compromit și siguranța. Uh, apoi, în legătură cu interoperabilitatea, obstacolele naționale uh, Uh, acționează și în acest domeniu sau uh, constatăm o lipsă de dorință la nivelul uh, autorităților naționale de a trece la interoperabilitate. De ce sistemul de gestionare a traficului feroviar uh, european este atât de lent? Și de ce acest sistem nu va intra în vigoare anul viitor? Iată întrebări pe care le adresăm Comisiei și am dorit să știm care este poziția Comisiei în legătură cu obstacolele și vidurile naționale care pun bețe în roate interoperabilității și care sunt statele membre care uh, sunt cele mai rezervate. Uh, și în continuare va folosi competențele juridice pe care le are Comisia la dispoziție pentru a se asigura respectarea legislației comunitare. Domnule președinte, știu că problemele, mai ales în ce privește uh, vagoanele de marfă, transportul de marfă, se află mai ales în ograda Consiliului. În comisia mea am dorit să cooperăm cu Comisia și cu industria feroviară pentru a dezvolta un, uh, o rețea feroviară integrată și sigură. Comisia mea începe să pune sub semnul întrebării latura uh, de securitate, mai ales în ce privește vagoanele de marfă și dacă uh, nu, acest domeniu nu este compromis tocmai de faptul că legislația europeană nu e pusă în aplicare. Dacă e așa, atunci e nevoie de acțiuni rapide. Însă, domnule președinte, e nevoie de acțiune pentru a ajunge și la integrare și la interoperabilitate. Dacă uh, dorim ca transportul feroviar să fie optimizat, și dacă ne dorim ca transportul de mărfuri pe căile feroviare să supraviețuiască. Vă mulțumesc. Președintele are acum cuvântul domnul comisar Tajani. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a intra în miezul subiectului, aș vrea să spun ceva în introducere, mai ales în ce privește aceste două accidente din Italia și din țările de jos. Deci, înainte de a aștepta concluziile organismelor naționale de anchetă, pot să vă spun că vom trage toate învățămintele necesare în ce privește îmbunătățirea siguranței feroviare pentru transportul de mărfuri inclusiv. În ce privește siguranța feroviară, au avut loc mai multe evenimente la care a participat uh, și domnul președinte Prodi, președinte al Consiliului, în acel moment. Și știm că acest mod de transport este foarte sigur, mai ales în comparație cu alte moduri de transport. Statisticile din anul 2006 și uh, unele mai recente arată că liberalizarea pieței nu a avut efecte negative asupra siguranței feroviare. Din potrivă, aceasta se îmbunătățește uh, pe măsură ce trece timpul. Dar trebuie să continuăm în această direcție. Nu ne putem uh, mulțumi de rezultatele deja obținute, <laughs> pentru că uh, această liberalizare va continua și din ce în ce mai multe uh, puncte vor trebui analizate, dar le vom lua unul câte unul. Recent a avut loc o um, întâlnire cu părțile interesate, există un plan de acțiune pe termen scurt și pe termen lung astfel încât să se ia toate măsurile necesare de prevenire pentru ca asemenea accidente să nu se mai întâmple. A fost o întâlnire organizată de Comisia Europeană și ea a avut loc pe 8 septembrie 2009. În ce privește siguranța vagoanelor de marfă, Știți că Agenția uh, Europeană pentru Căile Ferate a creat această task force, această acest grup care are niște misiuni precise de îndeplinit asum, anume să analizeze exact situația de pe piața europeană și să publice rapoarte în decembrie 2009 și apoi la jumătatea anului 2010. Va trebui, uh, vor trebui um, verificate uh, uh, siguranța și calitatea șinelor și, bineînțeles, siguranța uh, vagoanelor de marfă în general. În timpul celei de-a doua faze vom discuta și despre vagoanele de călători și să vedem și care sunt diferitele sisteme de întreținere pentru aceste vagoane. regulamentele internaționale în vigoare înainte de liberalizarea din anul 2006 dădeau toată libertatea firmelor producătoare să definească normele de siguranță pentru vagoanele de marfă și vagoanele de călători. Acum nu se mai pune problema existenței unor norme specifice uh, și diferente de la o țară la alta, pentru că vorbim despre interoperabilitate și despre uh, Mm, armonizare la nivel uh, european. Prin urmare, Agenția Feroviară Europeană, prin acțiunile sale, va permite Comisiei să respecte uh, calendarul prevăzut de directivă și să putem să terminăm liberalizarea până la sfârșitul anului 2010. Sistemul de eliberare de certificate va fi un punct pozitiv, pentru că cel care va fi recunoscut responsabil, apoi va trebui să plătească eventual uh, compensații și, pe de altă parte, se va limita numărul uh, um, organismelor care, se vor, uh, care vor primi certificate și deci care vor trebui să dea garanții în ce privește securitatea. Toate aceste aspecte sunt descrise în comunicarea publicată în luna septembrie de către Comisie. Apoi, Agenția Feroviară Europeană a lansat un uh, adevărat șantier pentru recunoașterea reciprocă a materialului uh, rulant. Știți că există anumite norme tehnice și uh, pentru care trebuie stabilite echivalențe. Noi ne dorim să nu să se mai poată refuza um, um, omologarea unui material rulant produs într-o altă țară din cauza lipsei de corespondență între um, normele tehnice pentru că asemenea detalii sunt tot atâtea obstacole în calea uh, creării unei pieți uh, armonizate pentru uh, uh transportul feroviar în Uniunea Europeană. În sfârșit, în ce privește sistemul uh, RT, RTS, el este în vigoare, funcționează bine în Europa. La început uh, au existat anumite ambiguități, dar în 2007 lucrurile s-au clarificat. În 2008, Comisia a făcut să fie obligatorie folosirea noi versiuni, cea cunoscută cu numele de eh, cifrat 2.3. Noile obligații se bazează pe niște norme tehnice compatibile. Și s-a dat timp uh, principalilor actori din sectorul industrial pentru a um, um, lua toate măsurile pentru a fi în acord cu aceste noi norme. 250 de milioane de euro au fost alocați pentru punerea în aplicare a sistemului de gestionare a traficului feroviar european, respectiv ERTMS. Președintele, mulțumesc domnule Tajani. Acum în, iau cuvântul orator în numele grupurilor politice și vă rog frumos să vă respectați timpul de vorbire alocat. Acum are cuvântul domnul Bach în numele PP. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, aveți dreptate căile ferate sunt un mijloc de transport sigur prin comparație cu altele și printre punctele, printre aspectele pozitive este liberalizarea și fragmentarea diverselor uh, companii, uh, liberalizarea infrastructurii, ceea ce a dus la un oarecare grad de uh, insecuritate și de siguranță. Și trebuie să ne asigurăm că autoritățile naționale, atunci când uh, adoptă abordarea Agenției uh, Europene pentru Căi Ferate uh, au uh, o metodă de certificare foarte bună. Avem controlul necesar în această situație, care este situația atunci când vorbim despre introducerea unui sistem de certificare unitar în Europa, cum rămâne cu um, certificatele pe care le primesc mecanicii de locomotivă. În ceea ce privește planul de implementare la care v-ați referit, acesta trebuie să fie obligatoriu și considerațiile financiare naționale nu ar trebui să ducă la întârzieri. Introducerea specificațiilor tehnice trebuie și ea să fie uh, mai bine dezvoltată, pentru că acest lucru este relevant în special atunci când vorbim de uh, certificarea uh, materialului rulant și a măsurilor de întreținere, pentru că așa am avea siguranță mai mare multe dintre accidente se datorează lipsei de întreținere din cauza reducerii costurilor. Deci, sau a creșterii uh, intervalelor dintre uh, verificările uh, obișnuite. Și din punctul meu de vedere, cred că uh, trebuie să facem tot ce putem pentru a evita o situație prin care statele membre individuale să revină la setul anterior de reguli uh, și să acționeze independent în funcție de propriile legi și regulamente. Și orice, astfel încât orice tren care traversează granițele interne ar fi o, un motiv de risc. Dar în acest caz nu trebuie să uităm nici aspectele sociale. Mulțumesc, spune președintele. Urmează domnul Liberațchi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Tajani. Aș dori să-i mulțumesc și lui Brian Simpson pentru adresarea acestei întrebări și aș dori și să îl felicit pentru faptul că această întrebare face obiectul dezbaterii noastre la această oră înaintată, noapte. În cadrul dezbaterii uh, s-a vorbit foarte mult despre sistemul feroviar european. Uh, se, s-a, mai, s-a spus că acest, însă cred că acest sistem feroviar nici măcar nu există, pentru că fiecare stat membru are proprii parametri și propriile standarde. Câteodată e vorba de 15 kV pentru um, locomotive, altădată e, în alte cazuri e vorba de 500 de kV. Există diferențe foarte mari între Polonia și uh, Italia. Deci haideți să acordăm uh, căilor ferate europene o șansă. Haideți să creăm un sistem european uh, și să nu avem uh, sisteme naționale. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul Mihail Kramer. Meine Damen und Herren, Sicherheit ist ein hohes. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este primordial să ne gândim la siguranța transportului feroviar. La Berlin, uh, trenul regional s-a oprit, nu mai funcționează. Um, acest lucru nu s-a întâmplat nici măcar în timpul uh, um, războiului mondial. S-a întâmplat acum. Și asta din cauza că Vrem să împiedicăm concurența, nu mai vrem să liberalizăm piața, deși există texte în vigoare încă din în um, 2007. Bineînțeles că securitatea este importantă, dar avem nevoie de investiții în infrastructuri. Banii există, vă reamintesc acest lucru, Și vă reamintesc, de exemplu, că exonerarea de la plata taxei pe cherozen costă milioane de euro pentru Uniunea Europeană. Acești bani ar putea fi reinvestiți pentru îmbunătățirea securității. Acum are cuvântul domnul N. Pentru a pentru a avea concurență în cadrul uh, sectorului de căi ferate trebuie să facem uh, uh, diferența între diversi actori. Din lipsa mijloacelor, o treime din rețea se află în ruine. Toate sindicatele de ceferiști, toată lumea spune acest lucru, acest, această situație va duce în mod clar la accidente, însă nu e suficient. Uh, trebuie să uh, obținem tot mai multă rentabilitate și atunci sacrificăm uh, securitatea feroviară interzicând normele naționale cele mai pro- care protejează cel mai mult și aceasta în beneficiul unei legi europene minimaliste. Încă o dată se dă foc interesului general european și aceasta în beneficiul avidității capitaliste. Beneficiul european este Talisul, reprezintă cooperarea europeană uh, re, apărând lucrătorii, dar și normele de securitate maxime. Uh, ne opunem concurenței sălbatice impuse de către directivele europene. Da, siguranței utilizatorilor, călătorilor, da, uh, siguranței celor care locuiesc în zonele traversate de căi ferate și aceasta în beneficiul europenilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hennem. Acum are cuvântul domnul Leifried. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este deloc surprinzător. Pe de o parte, trebuie să liberalizăm și să privatizăm, dar pe măsură ce o facem, numărul accidentelor crește. Asta este foarte clar. Există o necesitate să avem uh, profituri mari și atunci asta duce la salarii mici pentru lucrători și la calificări mai uh, mici pentru aceștia, pentru că acesta costă bani, aveți mai, multe, uh, mai puține verificări pentru că și asta costă bani și tot acest proces a fost întrerupt din cauza costurilor și a profiturilor. Și um, publicul trebuie să plătească toate aceste pagube. Domnule comisar, cred că am adoptat o abordare greșită. Trebuie să analizăm mai bine această situație și măsurile de siguranță, dar cred că ar trebui să mergem spre calitate, siguranță, eficiență, ceea ce nu se realizează prin liberalizare, ci prin abordarea complet uh, uh opusă. Mulțumesc. Urmează Guda Milana. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, am două observații. Nu cred că ar trebui să existe o dihotomie între liberalizare și concurență. Bineînțeles, reducerea costurilor este ă, negativă din punctul de vedere al standardelor de siguranță. Atunci când încercăm să reducem costurile și avem concurență mai mare, evident, standardele de securitate scad. Dar obiectivul clar este că trebuie să avem o abordare mai strictă din partea Comisiei în ceea ce privește rolul strate strategic al Agenției Europene pentru Căi Ferate. Această agenție trebuie să aibă un rol proactiv din cauza diferențelor din diverse țări menționată și de ceilalți colegi și din cauza contradicțiilor cu legislația europeană ar trebui să existe control mai mare din partea agenției europene față de agențiile naționale. Și cred că această agenție europeană a căilor ferate ar trebui să fie bazată pe modelul liniilor aeriene. Deci aș dori să rog Comisia să accelereze pasul în această direcție. Domnul comisar a spus că trebuie să așteptăm rezultatele studiilor uh, incidentelor și accidentelor, dar cred că asta nu ar ajuta neapărat. Mai e ceva care probabil nu este de competența dumneavoastră și nu intră nici în sfera uh, discuției de acum, dar uh, foarte adesea standardele și regulamentele nu ajută la compensarea victimelor uh, accidentelor sau incidentelor. și nu le permite să vadă cine este responsabil. Mulțumesc, spune domnul președinte. Să trecem mai departe la momentul intervențiilor spontane. Mai întâi domnul László Tőkes. Lehet, hogy nem ehhez a témához, a következő témához? Elnézést, úgy láttuk, hogy most... Nu e pe această temă, nu e pe subiectul următor. Îmi cer scuze în acest caz. Credeam că solicitase cuvântul. Sean Kelly are acum cuvântul. President, Domnule președinte, s-a spus că s-au cheltuit 200 de milioane în acest domeniu în 2009. Mă întreb dacă Comisia se gândește la finanțare doar din punctul de vedere al securității și al interoperabilității, sistemele feroviare care, opera, care acționează pe bază de electricitate. cunosc foarte bine situația din țara mea. Căile ferate funcționează, sunt electrice.

Köszönöm. Van ugyan kérés még de nagyon kifutottunk, hölgyeim és uraim, az Mulțumesc. Văd că s-a mai cerut cuvântul în cadrul procedurii catch the eye, dar uh, începem să fim criză de timp. Dacă îmi permiteți, am să-i dau imediat cuvântul domnului comisar Tajani și îi rog să fie cât mai succint cu putință. Domnule președinte, o să răspund la întrebările care mi-au fost puse în cadrul dezbaterii dar multe din uh, replici au fost deja date în timpul conferinței care a avut loc pe 8 septembrie privind siguranța pe căile ferate, care a avut loc după accidentul feroviar din țările de jos. Deci Comisia este angajată, la fel ca și instituțiile europene, să intervină în acest domeniu atât de delicat. După cum știți, la conferință au fost uh, invitate toate instituțiile și Parlamentul și Consiliul. Am discutat acolo toate subiectele care s-au discutat și astăzi. În primul rând, problema Agenției Europene a Căilor Ferate. Sunt de acord și poziția mea în timpul conferinței este similară cu cea a domnului Milan, care spune că această agenție ar trebui să aibă puteri uh, superioare. Sunt perfect de acord, dar regulile jocului ar trebui să fie schimbate. Și atâta vreme cât sunt uh, comisar al transportului, voi încerca să merg în această direcție pentru a mă asigura că această agenție are responsabilități similare cu agenția maritimă europeană. De asemenea, mai este și problema responsabilității operatorilor și a lanțurilor de transport. Și acesta este un subiect pe care l-am discutat în timpul respectivei conferințe, pentru că acolo rudele victimelor au participat la această conferință și uh, s-a discutat despre drepturile victimelor accidentelor, deci drepturile pasagerilor, călătorilor. Există reguli care vor intra în vigoare pe 3 decembrie 2009, dar Comisia încearcă să vadă situația victimelor care nu au fost uh, pasageri, uh, victime externe care au fost uh, afectate de un accident. Spre exemplu, în Via Regio, din cauza uh, deraierii trenului, a avut loc și o explozie. Deci încercăm să vedem cum poate fi soluționată această problemă. Deci, Comisia a acționat în uh, domeniul uh, siguranței feroviare. Este o prioritate pentru noi și acest lucru se aplică și certificării uh, personalului. Comunitatea a adoptat deja directiva 2759 privind certificarea șoferilor, deci există deja un permis de conducere european și acest lucru va intra în vigoare pe 3 decembrie în anul acesta. În ceea ce privește aspectele sociale, există un comitet de dialog social și în 2005 s-a discutat un acord pentru traficul internațional. În ceea ce privește întreținerea, pentru a avea un sistem de transport mai ecologic, cred că modernizarea fabricilor și a echipamentelor este esențială, la fel și întreținerea. Sistemul RTMS este o realizare foarte importantă în care Comisia a investit mult și scopul său este acela de a aduce un plus de siguranță în domeniul uh, transportului pe căile ferate. Este un element important care nu ar trebui trecut cu vederea. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc, domnule comisar. Cu aceasta se încheie și acest subiect. Și aș dori acum să trec la următorul punct de pe ordinea de zi. Aceasta este o declarație a Comisiei privind utilizarea limbilor minoritare în cadrul moștenirii culturale europene comune. În primul rând, în numele